Încheiem aici dezbaterea pe acest raport. Votul va avea loc mâine la ora 12. Pe ordinea de zi avem acum o întrebare cu solicitare de răspuns oral privind gestionarea colectivă a drepturilor. Și voi da pentru început cuvântul doamnei Maria Galo, raportoare. Merci, Madame la Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, sunt sigură că știți că juriștii sunt foarte preciși și uneori sunt chiar nerăbdători să rezolve problemele juridice cele mai dificile. Trebuie să spun că la Comisia Jurii chiar și cei care nu sunt juriști sunt nerăbdători. Comisia Europeană a desfășurat consultări în legătură cu gestionarea drepturilor de autor încă de la mijlocul anilor 90 a publicat o serie de documente, de comunicări, de documente de lucru pe această temă, după care a desfășurat și consultări publice. Parlamentul ceruse de pe atunci crearea unui cadru comunitar pentru uh, societățile de gestionare colectivă în domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe. În rezoluția sa din 15 ianuarie 2004 și în rezoluțiile sale din 13 martie 2007, 25 septembrie 2008. În mandatul actual, Parlamentul și-a repetat această solicitare în rezoluția din 12 mai 2011, intitulată eliberarea potențialului industriilor culturale și creative. Și în raportul meu din 22 septembrie 2010, atunci a fost adoptat. După cum ați spus în comunicarea dumneavoastră din 24 mai 2011, următoarea propunere privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor trebuie să contribuie la crearea unei reale piețe unice digitale. Trebuie, într-adevăr, să se emită licențe paneuropene sau multiteritoriale. Însă, ne dăm seama de dificultatea reprezentată de transformarea repertorilor care ar permite unei singure entități să acorde licențe pentru un ansamblu de repertorii. Trebuie în același timp să se garanteze diversitatea culturală și să se stimuleze creația. Însă, cunoaștem barierele existente lingvistice și culturale. De asemenea, trebuie ca societățile de gestionare colectivă să asigure preluarea și remunerarea tuturor creatorilor, de la starurile internaționale până la autorii cei mai puțin cunoscuți. În propunerea dumneavoastră cum intenționați să garantați echilibrul între această modernizare necesară a gestionării colective, mai ales în ceea ce privește utilizările pe internet pe de-o parte și, de cealaltă parte, protecția și remunerarea creatorilor și, deci, diversitatea culturală. Și o ultimă întrebare, domnule comisar, la care vă așteptați, mai ales în ce termen ne veți propune acest text. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci, Madame Galo. Mulțumesc, doamna Galo. Domnule comisar Barnier. Merci, Madame la Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamna Mariel Galo. Vă mulțumesc că mi-adresați această întrebare legată de viitoarea propunere legislativă privind drepturile de autor. Care este obiectivul? Asigurarea unei gestiuni colective în epoca internetului. Sau să aducem drepturile de autor în uh, prezent, prezent care este uh, dominat de internet. Gestionarea colectivă a drepturilor de autor este uh, un aspect complex, pentru că este vorba despre drepturile online, dar și offline, pentru că este vorba nu numai despre uh, creatori, despre autori, ci și despre artiști, interpreți, executanți, uh, Um, este vorba chiar și despre posturile de radio care difuzează um, astfel de opere. Sunt mai multe organisme de gestiune implicate aici, ca cele care gestionează drepturile de autor în sine, dar și cele care percep uh, taxele legate de multiplicare și uh, drepturile um, succesorale. Uh, Doamna Gallo a reamintit că avem de-a face aici cu o valoare la nivel mondial de 7,5 miliarde de euro, iar în ceea ce privește Europa, 4,6 miliarde de euro și aici intră cam 100 de um, organisme de gestiune, societăți de gestiune. Avem de-a face cu un subiect complex, pentru că aceste societăți de gestiune, acele 100 despre care vorbeam, sunt uh, ancorate în diferitele state membre și uh, participă la diversitatea culturală din aceste state membre, dar trebuie în același timp, în această uh, epocă a internetului trebuie să răspundă unei uh, cerințe multiteritoriale care se dezvoltă din ce în ce mai mult. Aceste societăți trebuie să fie în serviciul uh, celor care beneficiază de drepturile de autor, dar și în serviciul utilizatorilor. Și a venit momentul ca această gestionare colectivă să fie uh, mai mult să, să, să fie cât mai benefică pentru uh, această idee colectivă a pieței. Trebuie ca acest sistem să permită obținerea unui număr cât mai mare de licențe care să fie cât mai acoperitoare. Această legislație trebuie să uh, protejeze interesele beneficiarilor de drepturi, titularilor de drepturi, dar în același timp să asigure protecția nu numai a celor creatori cunoscuți, ci și a celor care sunt mai puțin cunoscuți dar care au dreptul la aceeași protecție. Iată, uh, niște echilibre care sunt dificil de găsit. Această problemă a gestionării colective uh, Uh, este destul de controversată și există opinii și poziții care deseori sunt divergente. În paralel, piața evoluează cu mare rapiditate și nevoile pe care le aveam ieri nu mai sunt, uh, nu se mai regăsesc și astăzi. Doamnelor și domnilor, reamintind această complexitate și aceste abordări atât de diferite care explică, doamnă Galo, um, timpul de care avem nevoie pentru a lucra în mod conștiincios și serios, uh, cu seriozitate, pe această propunere. Ei bine, reamintind aceste lucruri, voi spune acum câteva cuvinte despre această propunere de directivă. Ați vorbit despre comunicarea noastră din 20 mai 2011, prin care Comisia și-a anunțat intenția de a se ocupa nu numai de drepturile de autor legate de Uh, serviciile legale de muzică online, cât și de um, toate societățile de gestionare colectivă a drepturilor, oricare ar fi activitatea uh, acestora. O propunere care a fost bine primită în statele membre și, um, în acest sens, încercăm să lărgim sfera de aplicare a propunerii noastre. Am consultat toate, uh, toți factorii implicați. Această fază de consultare s-a încheiat în prezent. Uh, și, repet, am parcurs această etapă cu seriozitate, fără să improvizăm, ascultând pe toată lumea și de aceea m-ați întrebat care va fi termenul. Ei bine, în primăvara care vine vom reuși să facem această propunere de directivă publică. Am uh, cerut serviciilor mele să lucreze pe două aspecte. În primul rând, să elaboreze niște reguli orizontale de transparență și de guvernanță. E vorba de uh, o dimensiune orizontală de elaborarea unor reguli care să fie aplicabile tuturor societăților de gestionare colectivă a drepturilor din Europa. Aceste reguli trebuie să creeze condiții echitabile pentru toate societățile și să îmbunătățească funcționarea acestora în favoarea tuturor titularilor de drepturi, inclusiv celor care provin din alte state membre. Pentru că nu putem să mm, uităm faptul că fiecare societate de gestionare colectivă gestionează pe teritoriul ei drepturile, de exemplu drepturile legate de radiodifuziune, care sunt aferente nu numai membrilor săi, ci și membrilor unor organisme de gestionare din străinătate. Aceasta ar fi prima dimensiune orizontală a acestei uh, propuneri viitoare. A doua dimensiune se referă la niște reguli specifice pentru uh, muzica online și Aici vor intra societățile care gestionează drepturile de autor pentru serviciile legale de muzică online, asigurând o mai mare transparență și o mai mare calitate pentru titularii de drepturi și pentru utilizatori. De aceea avem nevoie de un cadru juridic clar care să faciliteze acordarea de către societățile de gestiune de licențe multiteritoriale care să acopere aceste servicii legale de muzică online. Aceste licențe pot să favorizeze uh, punerea în comun și reunirea acestor cataloge de opere muzicale. Propunerea își dorește să ia în considerare, bineînțeles, poziția Parlamentului exprimată deja în mai multe documente de lucru și uh, propuneri. Așadar, vă asigur că împreună cu echipa mea lucrăm cu foarte mare grijă la acest dosar. Vom fi gata până în uh, primăvară și timpul pe care l-am uh, folosit până acum ni s-a părut necesar pentru a putea propune un text solid și echilibrat și sunt sigur că propunerea noastră va contribui la accelerarea crea- creării acestei piețe uh, digitale a societăților de gestionare colectivă a drepturilor, vom avea un cadru mai clar, vom reuși să armonizăm și să uh, definim principiile de bază pentru funcționarea acestor societăți. În sectorul serviciilor legale de muzică online, uh, autorii vor putea să se bucure de o exploatare, de o, de o, de o exploatare mai largă a operelor lor și în același timp consumatorii se vor putea bucura de servicii legale și inovatoare. Iată direcțiile în care ne îndreptăm și, sigur, cu aprobarea Comisiei Europene voi veni în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta acest text foarte curând. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Mulțumesc. Vom trece acum la vorbitorii din partea grupurilor politice. Doamna Macovei. President, I welcome the decision of the Commission. Doamnă președinte, salut decizia Comisiei de a propune o directivă privind gestionarea colectivă a drepturilor și de asemenea salut procesul legislativ deschis care tocmai a fost descris de domnul comisar care a inclus o consultare publică ca să fie auzite vocile și opiniile tuturor părților implicate. Recomandarea actuală din 2005 a Comisiei nu a reprezentat o reglementare suficientă a gestionării transfrontaliere a copyright-ului și a drepturilor conexe pentru servicii de muzică online. Obiectivul nostru este să protejăm interesele autorilor în Europa și să garantăm diversitatea culturală într-un sistem legal, corect și transparent de concurență. La ora actuală domnește nesiguranța juridică în ceea ce privește pe deținătorii drepturilor, în ceea ce privește pe utilizatori și mai ales pe transmițători. De exemplu, transmițătorii nu au siguranța juridică privind regimul de licențiere care s-ar aplica la serviciile lor. Cred că propunerea Comisiei ar trebui să includă unele din următoarele principii deținătorii drepturilor, fie că e vorba de persoane fizice sau juridice care au drepturi online, trebuie să opteze liber pentru orice societate de gestionare colectivă a drepturilor, pentru propriile drepturi privind uh, legitimarea de uh, privind serviciile muzicale legitime online, indiferent dacă se află sau nu în Uniunea Europeană. În al doilea rând, uh, banii câștigați din aceste uh, drepturi trebuie să fie distribuiți corect și fără discriminare de reședință, de naționalitate sau de statutul uh, artistului, și anume compozitor, editor sau alte categorii de deținători de drepturi. Utilizatorii comerciali, indiferent de unde se află în Uniunea Europeană, trebuie să beneficieze de un sistem de licențe Uh, transfrontaliere, inclusiv utilizatorii de pe telefoanele mobile, fără să se facă niciun fel de discriminare între utilizatori. În cele din urmă, în caz de dispute, părțile trebuie să aibă uh, acces la mecanisme de uh, soluționare a disputelor fără să suporte costuri suplimentare. Mulțumesc! Domnul Berlanghe are cuvântul acum din partea SND. Signor signor Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, domnule comisar, în Europa, creșterea este o necesitate indispensabilă și depinde de măsurile de liberalizare și de obstacolele și privilegiile care mai acționează încă pe piața digitală. Este nevoie de o bună disciplină a drepturilor de autor și mai ales de gestionare colectivă. Într-adevăr, acest lucru reprezintă 70% din PIB-ul din pib Europei. Au existat niște date limite care, din păcate, nu au fost respectate. Ați recunoscut și dumneavoastră indirect că așteptăm această directivă de peste 2 ani și că aceasta uh, trebuie să se refere la directiva 48 și 28 privind regimurile de excepție și am uh, auzit de asemenea că ar fi bine ca această uh, legislație să aibă caracter constitutiv. Astăzi însă nu, s-au găsit încă soluții pentru a se apăra interesele artiștilor. Dezbaterea este sterilă și uh, paralizează găsirea de soluții. Este nevoie de un nou tip de drepturi de autor care să pornească de la gestionarea colectivă și există niște propuneri interesante în acest sens. Ați obținut totuși un avantaj considerabil în ceea ce privește brevetele, însă pentru drepturile de autor am rămas în urmă. Doamna raportor a menționat aceste dificultăți. E adevărat, acestea există în realitate. Ați spus că acestea justifică oarecum întârzierea. Problema este că societățile de gestionare colectivă sunt confruntate, de exemplu, cu uh, case de discuri care apără interese foarte importante și sunt foarte puternice. Nu e vorba neapărat de chestiuni teritoriale, de licențe colective sau de diferite tipuri de întreprinderi sau de transparențe mai mari și nici de interoperabilitatea diferitelor sisteme, de exemplu sistemul SHIFT. Aceste chestiuni trebuie să beneficieze de reforme, să nu apară niciun oligopol care să perturbe situația micilor întreprinderi. Trebuie să ocrotim diversitatea și de aceea dorim ca această primăvară europeană să uh, vină în sfârșit. Mulțumesc, domnule Berlinguer. Are acum cuvântul doamna Wikström în numele grupului ALDE, două minute. There is something wrong with my microphone. It's okay. We can hear. It's, it's functioning. Oh, okay. Rewind, please. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε Världen står idag mitt i en teknisk revolution. Mulțumesc, doamna președinte. Lumea se află în mijlocul unei revoluții tehnice care este pozitivă pentru și a avut uh, efecte pozitive pentru cetățenii europeni. Internetul a însemnat un acces nelimitat la muzică, cărți și așa mai departe. Și atunci când ai crescut la țară, în nordul Suediei, uh, ca și mine, iată, ai același acces la aceste bunuri culturale ca cei din Paris sau de la Londra. Baza pentru legislația noastră uh, trebuie să fie aceeași într-o, în această eră digitală, însă era digitală înseamnă că vechile sisteme trebuie să fie modernizate. Iar gestionarea comună a drepturilor este un sistem care trebuie să fie uh, adaptat la secolul 21. Cei care vor administra, vor gestiona drepturile uh, de mâine au nevoie de un sistem cuprinzător. O mică întreprindere nu poate să angajeze uh, o serie întreagă de juriști pentru a negocia licențe în 27 de state, de mem- în 27 de state membre. Nu se poate așa. Avem nevoie de soluții europene, obstacolele din calea comerțului trebuie să fie eh, eliminate și trebuie să se creeze noi posibilități pentru comercianți. Există noi posibilități pe piață dar noi avem tendința să uh, ținem cu dinții de ce este mai vechi în loc să încercăm să modernizăm. Și de a, așa văd eu că uh, apare uh, tendința Comisiei de a tergiversa lucrurile aici. Totul a durat prea mult timp. Europa trebuie să joace un, un rol de lider care să arate că putem face mai mult și mai bine. De aceea mă aștept la mai mult din partea dumneavoastră, domnule comisar Barnier și nu pot decât să vă spun că grupul nostru va contribui într-un mod pragmatic și constructiv pentru a avea o propunere care să fie adecvată pieței digitale, dar care să fie și funcțională, o propunere a secolului 21. Vă mulțumim, doamna Wikström. Are cuvântul doamna Lichtenberger, din partea verzilor, un minut și jumătate. Mulțumesc. Bună seara, domnule comisar. Am fost oarecum uimită că din nou s-a anunțat o amânare a acestui dosar. Este surprinzător faptul că, de fapt, nu ni se oferă nimic. Din 2005 discutăm acest subiect, din 2005 există și recomandarea din partea Comisiei care a dus la mari schimbări pe piață astfel încât uh, mici întreprinzători au ajuns să fie sub foarte mare presiune în Europa. Avem nevoie de această propunere și avem nevoie de ea cât se poate de urgent. Și asta pentru că trebuie rezolvată problema teritorialității. Avem o dificultate aici. Iată, lumea nu se mai termină la granițele naționale și nu se mai rezolv, lucrurile nu se mai rezolvă cu mici uh, relații comerciale. Avem nevoie însă urgent de această propunere pentru că um, autorii, posesorii drepturilor trebuie să fie, să aibă un rol mai puternic în, uh, și asta mai ales în anumite state membre. Dar avem nevoie de această propunere și pentru că Parlamentul a răspuns la toate întrebările, însă lipsește reacția Comisiei. Uh, avem nevoie urgent de această propunere pentru că o mai mare concentrare a pieței ar putea să ajute uh, Europa să aibă o mai mare putere pe piață, pentru că la ora actuală dinozaurii sunt puternici pe piață și nu uh, diversitatea culturală de care Europa are nevoie ca de aer este, avem nevoie de o cultură dincolo de uh, mainstream. Domnule comisar, fiți activ, dar nu ne puneți în fața unei uh, proceduri rapide. Vă mulțumim, trecem la ceilalți vorbitori înscriși la cuvânt. Doamna François Castex, două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule comisar, și eu mă alătur colegilor mei pentru a vă solicita să tratați problema societăților de gestiune colectivă cât mai rapid. Ader față de la propunerea pe care ați făcut-o pentru armonizarea regulilor orizontale privind transparența și serviciile legale de muzică online. Aș dori să insist asupra obiectivului de a obține o remunerare corectă a artiștilor de la deja de mai mulți ani această problemă este menționată numai atunci când este vorba despre încălcarea uh, drepturilor de autor și uh, utilizatorii de internet sunt transformați în niște uh, țapi spășitori pentru faptul că uh, autorii și interpreții nu uh, beneficiază de uh, plata uh, necesară. Însă nu trebuie să uităm că acești uh, artiști uh, interpreți uh, um, percep numai, primesc numai 6% din ceea ce ar trebui să primească și drepturile lor ar trebui să se afle în centrul preocupărilor noastre. În Franța, un organism specializat a publicat un raport foarte îngrijorător în ceea ce privește aceste societăți colective de gestionare care um, percep ele însele comisioane foarte ridicate. Și toată lumea, oricare ar fi uh, înclinațiile politice, cu toții denunțăm acest sistem care este defavorabil artiștilor și ne opunem în același timp unui sistem uh, opac uh, sau care ar confisca drepturile artiștilor, așa cum a spus și ministrul nostru al culturii. Uh, Domnule comisar, dacă revizuim aceste drepturi de gestionare colectivă, cred că obiectivul nostru trebuie să fie o situație optimă. Pentru că aceste condiții nu sunt numai niște condiții accesorii în uh, lupta împotriva încălcării drepturilor de autor, sunt niște condiții indispensabile pentru protecția autorilor. Mulțumesc. Acum trecem la procedura Catch Am trei solicitări de cuvânt. Doamna Zavosca, pentru început. Capan comisar, prehnane reacții. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, reacțiile publicului cu privire la acta ne-au arătat că este nevoie să facem ordine gestionarea colectivă a drepturilor este importantă și este important ca aceleași principii să fie valabile în întreaga Europa. Mă aștept însă ca anumite practici să ca anumite practici să uh, anumitor practici să li se pună uh, capăt pentru că nu toți autorii nu vor să fie reprezentați de astfel de uh, întreprinderi.

care sunt măsurile prevăzute de viitoarea propunere legislativă pentru a garanta accesibilitatea atât a titularilor drepturilor de autor i a drepturilor conexe în special a celor mai puin cunoscui la organismele de gestiune colectivă a acestor drepturi în contextul licenelor europene cât i accesibilitatea consumatorilor la operele dorite în limba solicitată oriunde pe teritoriul uniunii europene. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Obermeier. Obermeier. Mulțumesc, doamnă președinte. Fie că este vorba de filme, de muzică, Um, piața este din ce în ce mai mare de, pentru astfel de bunuri publice pe internet, dar ea nu și-a uh, îndeplinit tot potențialul față de uh, Statele Unite, de exemplu. Mai ales pentru artiștii tineri sau noi, um, distribuirea cultu- um, operelor lor pe internet uh, este foarte utilă și astfel consumatorii de altă parte au o mai mare alegere. Drept urmare și noi trebuie să creăm un cadru reglementar esențial. Și în ceea ce privește licența, mai autorii mai mici pot să își uh, um, exercite drepturile. Europa are mult de oferit din punct de vedere cultural. Trebuie să fim conștienți de asta și să uh, promovăm piața digitală în domeniul cultural. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul comisar Barnier. Merci, Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc fiecăruia pentru întrebări. Am luat notă de tot ce ați spus și voi ține cont de ideile dumneavoastră. Ele mă încurajează să închei această muncă de consultare și de pregătire. Și vreau să vă spun o a doua oară, v-am spus și în intervenția mea anterioară, un astfel de subiect sigur că trebuie să țină cont de interesele prezente dar și de complexitatea juridică. Timpul de care am avut nevoie a fost mai lung decât mi-ar fi plăcut, însă a fost o perioadă utilă pentru a ajunge la un text inteligent și dinamic. Mi s-a pus o primă întrebare de către doamna Galo și alții au adresat uh, întrebări similare și anume cum vom garanta în această propunere un echilibru între protecția creatorilor și diversitatea culturală prin printr-un acces la un număr cât mai mare din aceste creații și printr-o modernizare a gestionării colective. Vreau să vă amintesc, doamnelor și domnilor deputați, că aceste societăți de gestionare colectivă joacă un rol foarte important de intermediere între creatori și public pentru creatori nu este obligatoriu să utilizeze serviciile acestor societăți. Și vreau să-i spun acest lucru mai ales doamnei Zaborska. Este o opțiune a lor să folosească aceste societăți. E adevărat că ele joacă un rol foarte important și doamnă Galo și alți colegi ați spus că este o sarcină dificilă ă, pentru că aceste societăți investesc foarte mult ca să dezvolte oferte de licențe multiteritoriale, însă nu trebuie să subestimăm responsabilitatea lor și nici obstacolele tehnice și financiare pe o piață încă fragilă și în curs de dezvoltare. Doamnelor și domnilor deputați, nu toate societățile de gestionare au la ora actuală mijloacele ca să dezvolte astfel de licențe. Și cred că este foarte important să nu fie date deoparte în epoca digitală. De aceea aș propune măsuri care să permită alegerea unor mai, bun, mai bune căi de dezvoltare de licențe multiteritoriale, protejându-se interesele membrilor. Doamna Castex, doamna Lichtenberger, ați amintit uh, ideea licențelor ameliorate, care într-adevăr stârnește lor actuală dezbatere, există anumite cazuri anormale și este nevoie de transparență, deci de o mai bună guvernanță. Noi vom încuraja și vom favoriza desfășurarea activităților tuturor societăților în condiții cât mai bune Însă, ca și dumneavoastră, cred că propunerile făcute trebuie să amelioreze situația. Domnule Berlinger, am explicat uh, de ce durează atât de mult, îmi asum termenul, știu că nu vă place și vă asigur că aceste săptămâni suplimentare pe care vi le cer uh, merită așteptarea. Ca și doamna Wikström, m-ați rugat să uh, scurtez termenul. Voi acționa cât de repede este posibil și vreau să vă amintesc că această perioadă a fost utilizată pe, pentru um, progresarea în mai multe domenii importante de pe șantierul proprietății intelectuale. Ați menționat și dumneavoastră brevetele sau alt subiect despre care vorbim aici în hemiciclu și anume observatorul privind infracțiunile ce țin de proprietatea intelectuală. Mergem și mai departe cu o propunere de revizuire a directivei privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, care este în curs de pregătire. Și vă amintesc că ă, domnul Vitorino, care a fost colegul meu la comisie, a fost rugat să devină mediator în legătură cu chestiunea sensibilă a copilor private. Serviciile mele analizează la ora actuală Uh, reacțiile tuturor părților interesate la Cartea Verde privind uh, domeniul audiovizual și vor prezenta un rezumat vara viitoare. Dacă am înțeles eu bine, doamna Wikström, printre altele, s-a referit și la viitorul micilor societăți de gestionare colectivă, pentru că, într-adevăr, nu toate societățile de acest tip sunt la fel de mari. Să nu uităm că uh, o mare parte a câștigurilor acestor societăți vine din acordarea de licențe pentru uh, canalele de televiziune, de radio, pentru producătorii de discuri și uh, aceste licențe vor continua să fie acordate de dragul transparenței și al eficienței. Trebuie ca artiștii să aibă acces la astfel de servicii în țara lor, la nivel local, în limba lor. Nu vrem să eliminăm această opțiune, mai ales uh, tema lingvistică. Doamna Wikström și doamna Țicău, ați menționat chestiunea uh, acestor cataloage care trebuie să fie accesate pe o bază multiteritorială. Este important pentru creatori, pentru utilizatorii comerciali, pentru consumatori și, în general, pentru um, toată, pentru întreaga societate. Noi vom propune în acest text soluții pentru ca toate catalogele să fie disponibile pentru aceste licențe. Doamna Macovei, uh, v-ați referit mai ales la chestiunea concurenței în funcționarea societăților de gestionare colectivă? Stimați deputați, va exista într-adevăr o mai mare transparență în funcționarea societăților și vor fi mai multe uh, posibilități ca titularii drepturilor să facă alegeri informate, pentru că va fi stabilită o bază comună și de asemenea reguli uh, echitabile pentru societățile de gestionare colectivă din Europa. Și după acest text, cred că uh, pe care dumneavoastră cu siguranță îl veți ameliora, va fi mult mai ușor pentru titularii drepturilor și pentru utilizatorii comerciali să compare nivelurile de servicii oferite de diferitele societăți de gestionare colectivă și astfel vom putea să utilizăm mai eficient potențialul creator din Europa. Doamna Zaborska se referea la acta. Știu că este uh, foarte important. Comisia a dorit uh, prin acest text uh, să participe la toate dezbaterile prevăzute aici prin intermediul domnului de Hucht în februarie și martie ca să evocăm uh, tot ce ține de acordul ACTA. Iată ce aveam de spus. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări și uh, v-am spus cum lucrăm noi pe aceste două șantiere. V-am spus cam la ce să vă așteptați în propunerile noastre și vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, comisario. La... Mulțumesc, domnule comisar. Se încheie aici dezbaterea. Conform ordinii de zi, urmează întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind reprogramarea fondurilor structurale cu scopul